Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc pentru că ne pregătim de drum. Please be welcome to this session of the Bun venit la această ședință a Comisiei Libe Primul punct de pe ordinea de zi se referă la adoptarea ordinii de zi. Change. First, merging point three and... Și vroiam să propun o schimbare și anume punctele 3 și 7 să le fuzionăm pentru că se referă, referă la impactul tratatului de la Lisabona. Deci vom lucra împreună punctele 3 și 7. După aceea vom avea un schimb de părări cu raportorul asupra sistemului de evaluare a Schengen, care și el se referă la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aceste rapoarte vor fi votate mâine. Și după aceea, la ora 17, vom avea schimbul de păreri cu coordonatorul Gil de Cărcov pentru lupta împotriva terorismului. Acesta este un punct foarte al ordinii de zi. Mâine vom avea agenda propusă cu excepția punctului 23 și anume transferul procedurilor penale care va fi amânată până la întâlnirea noastră de pe 15 octombrie. Există obiecții la aceste propuneri? Nu? atunci considerăm adoptată ordinea de zi. Punctul numărul 2. Anunțurile președintelui. După cum vă dați seama, nu mai am alte comunicări de făcut decât să salut faptul că cel de-al doilea referendum din Irlanda a făcut să vedem și mai aproape intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona la sfârșitul anului acesta sau poate la începutul anului 2010. Asta sper să fie pentru toată lumea o veste bună. Punctul 3 se referă la impactul tratatului de la Lisabona în domeniul libertății, securității și al justiției obiectivul acestui schimb de păreri pe care îl vom avea este acela de a asculta departamentul juridic al, al Parlamentului, de asemenea președinția suedeză, care este reprezintă, reprezentată aici, Comisia Europeană și raportorul din partea Comisiei AFCO, care se vor pronunța asupra acestui tratat. Aș vrea să vă atrag atenția care sunt principalele puncte ale acestui impact în domeniul libertății, securității și justiției. În primul rând, menținerea cooperării la nivelul Schengen. În al doilea rând, va centra domeniul justiției, securității și libertății, pe protecția drepturilor fundamentale. În al treilea rând, va împuternici cetățenii europeni, care sunt, de fapt, sursa de legitimitate a libertății, securității și justiției. Iar instituțiile europene vor respecta dreptul cetățenilor la egalitate în ceea ce privește toate agențiile, organizațiile sau organismele europene. În al patrulea rând, acțiunea europeană va fi mai credibilă așa cum va fi definită pe baza unui nou temei juridic. 5. Va simplifica cadrul instituțional, eliminând dihotomia actuală între primul și cel de-al treilea pilon așa cum stabi sunt stabilite ele la ora actuală de către tratatul de la Maastricht. În al șaselea rând, va întări procesul de luare a decizie, sporindu-se puterea de uh, luare de decizii la Consilii prin majoritate calificate. În al șaptelea rând, va întări principiul subsidiarității și al proporționalității în domeniul JAI și, în ultimul rând, va întări principiul democratic – acesta va fi întărit prin asocierea în procesul de codecizie a Parlamentului European alături de celelalte instituții europene. Așa că voi da cuvântul în primul rând reprezentantului Departamentului Juridic al Parlamentului European. Domnule Bradley, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă prezentare pe care vreau să o fac astăzi, care este complementară cu cea pe care ați făcut-o dumneavoastră și care este mai degrabă o analiză politică. A mea este mai degrabă o analiză instituțională, juridică. Tratatul de la Lisabona va completa un proces care a început prin tratatul de la Maastricht în 1993 și anume acela de a aplica metoda comunitară pentru politicile europene în domeniul JAI, justiție, securitate și libertate. Aceasta va simplifica procesul de luare de a deciziilor în sensul că va exista o singură procedură legislativă care va fi oarecum aplicabilă în mod universal și anume prin procedura de codecizie. Aceasta va spori democrația pentru că Parlamentul European și Parlamentele naționale, care au un rol foarte important de jucat în adoptarea și aplicarea acestor măsuri, va crește. Există și câteva caracteristici care vor rămâne în vigoare din cele actuale, dar acestea sunt limitate ca domeniu de aplicare. Deci, în principiu, aceste noi proceduri se vor aplica tuturor deciziilor luate, inclusiv în procesul de consultare a parlamentelor, un proces de consultare care este foarte bun în conformitate cu convențiile și acordurile internaționale. Vă aduceți aminte ce am discutat în domeniul acordului SWIFT. Cooperarea uh, juridică și cooperarea poliționească, care erau înainte în al treilea pilon, vor fi tratate la fel cum sunt tratate acum aspectele legate de piața internă. Uniunea și statele membre vor fi supuse revizuirii juridice de către Curtea de Justiție. Tratatul de la Lisabona va impune noi principii generale, de exemplu nevoia de solidaritate între statele membre, în ceea ce privește politicile de azil, de imigrație și de control al frontierelor externe și, de asemenea, facilitarea accesului la justiție a cetățenilor. Există două chestiuni instituționale foarte importante care se aplică tuturor domeniilor securității, libertății și justiției. În primul rând, parlamentele naționale vor avea un rol mai mare de jucat în ceea ce privește adoptarea măsurilor prin aplicarea protocolului de subsidiaritate și a rolului parlamentelor naționale și un alt punct important, specific acestui domeniu al libertății, securității și justiției, în ceea ce privește evaluarea implementării acestor politici, printre care cooperarea asupra securității interne, Eurojust, Europol și așa mai departe. O a doua caracteristică Danemarca, Irlanda și Marea Britanie aveau un regim special de opt-out în cadrul protocolului actual al tratatelor. Există, de asemenea, cinci caracteristici specifice în tratatul de la Lisabona, care sunt specifice și care sunt limitate în timp sau în ceea ce privește categoria de persoane la care se poate aplica. În primul rând este vorba de procedura care cere o consult consultare a Parlamentului doar în anumite cazuri când statele membre, de exemplu, sunt supuse unui flux masiv de uh, resortisați din țări terțe sau în ceea ce privește cooperarea poliționească sau operațiunile polițienești în care participă un stat membru pe teritoriul unui alt stat membru. Câteva dintre aceste măsuri au nevoie de unanimitate la Consiliu și o consultare a Parlamentului European în, afa- în afara acestei reguli mai generalizate a majorității calificate. În ceea ce privește cooperarea poliționească și judiciară, poliția va trebui să împărtășească informațiile sale și pentru aceasta e nevoie de o pătrime din statele membre să fie de acord. Dar nu ca fiecare stat membru să fie de acord cum este cazul acum. Există o altă posibilitate ca un stat membru să ceară o stare de urgență în ceea ce privește adoptarea cooperării polițienești sau judiciare și aceasta afectează în cazul în care acestea afectează aspecte fundamentale ale sistemului juridic în acel stat membru. Atunci, statul membru poate face apel la Consiliul European și dacă acolo nu se ajunge la un consens, atunci statul membru poate cere aplicarea unei cooperări întărite. O ultimă caracteristică specifică se referă la o limitare în ceea ce privește domeniul de aplicare și timpul. Se referă la acțiuni de cooperare polițienească și juridică în domeniul penal care au fost adoptate în regimul pre-Lisabona. Comisia nu va putea iniția proceduri de încălcare a legislației comunitare, iar Curtea de Justiție va putea aplica doar sentințe preliminare cu un regim limitat în timp. Domnule președinte, v-am vorbit acum despre excepțiile la reguli, însă trebuie să spunem că regula generală este că politicile în acest domeniu sunt acum de-a dreptul comunitare, cu excepția acestor uh, excepții, vreau să mă scuzați pentru repetiție, pe care le-am menționat. Un alt aspect important este Carta Drepturilor Fundamentale, care are acum aceeași valoare juridică ca, juridică ca și tratatele. Cred că știți foarte bine care, sunt, uh, care este conținutul și care sunt garanțiile incluse în acest în această Carta a Drepturilor Fundamentale. Acum ele vor fi extinse nu doar la primul pilon, ci și la al doilea și al treilea. Încă o dată există și limite în ceea ce privește aplicarea cartei și a drepturilor. În primul rând, carta nu extinde competențele Uniunii în ceea ce privește felul în care sunt definite în tratate. Deci nu se depășește temeiul juridic autorizat prin tratat. Carta respectă puterile și limitele în ceea ce privește puterile Uniunii. Și am să vă dau un exemplu în acest sens, domnule președinte. Regulile de protecție a datelor pe care le adoptă Uniunea Europeană va trebui să țină cont de cele trei cerințe ale articolului 8 al acestei carte. În primul rând, drepturile cetățenilor la protecția datelor individuale și, de asemenea, acest lucru se poate permite, dar doar pe baza unui consimțământ informat. Și un al treilea lucru este că Uniunea va trebui să asigure înființarea unei autorități independente care să facă față plângerilor prezentate. Iată, deci, cum se limitează aceste uh, drepturi incluse în Carta Drepturilor Fundamentale. Trebuie spus de asemenea că articolul 52 oferă o mai bună exercitare a drepturilor, chiar dacă există anumite excepții. Acestea pot fi limitate în conformitate cu legea și în asigurându-se că drepturile se respectă în același timp atunci când limitele sunt necesare și când restricțiile au obiective de interes general care sunt recunoscute de Uniune sau nevoia de a proteja drepturile și libertățile altora. În ceea ce privește aplicarea personală, carta este obligatorie pentru toate instituțiile, toate organismele, birourile și agențiile Uniunii Europene, în toate activitățile lor. De asemenea, este obligatorie pentru statele membre, însă doar atunci când este vorba de implementarea legii europene. Și aceasta are anumite uh, excepții în cazul unui protocol foarte puțin cunoscut pentru Marea Britanie și pentru Polonia. De asemenea, se recunosc drepturi și obligații pentru a, acceda, a avea acces la Convenția Europeană asupra drepturilor fundamentale. La ora actuală, comunitatea europeană nu are competența de a avea acces la această convenție. Însă, după Lisabona, Comisia va putea negocia accesul, iar Consiliul va avea împuternicirea de a ajunge la acordurile necesare pentru aceasta. Pentru aceasta e nevoie de acordul statelor membre în funcție de cerințele constituționale din fiecare stat. Există de asemenea posibilitatea de a prezenta plângeri individuale chiar împotriva sentințelor curții de justiție. Bineînțeles că aceasta reprezintă o extindere a drepturilor, așa cum erau prevăzute în Convenția din 1950. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dacă sunt întrebări în sală, voi fi bucuros să răspund. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Perilo, dorește să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Două mici adăugiri vreau să fac uh, la intervenția domnului Bradley în legătură cu aderarea Uniunii Europene la um, Convenția privind drepturile omului. Voi vorbi în limba franceză, dacă îmi permiteți. Tratatul de la Lisabona prevede ca, că Uniunea Europeană trebuie să adere la Convenția Drepturilor Omului. Este o obligație a Uniunii Europene. Însă, în tratatele privind funcționarea Uniunii Europene, se spune că această procedură de aderare se face pe baza unanimității în Consiliu, care este urmată de o procedură națională de aprobare, care în mare echivalează cu o procedură de ratificare, dar din fericire tratatul, tratatul de la Lisabona nu folosește acest termen. Cred că este important ca această comisie parlamentară să insiste pentru ca deschiderea aderării Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului să se facă cât mai curând posibil și în mod cât mai eficient. Și aceasta pentru că aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului va determina un control extern din partea Curții de Justiție care se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Niciun stat nu va putea să se sustragă aderarea la Convenția Drepturilor Omului nu face decât să deschidă încă și mai mult procesul de la Stockholm. Pentru că mai mult de jumătate din uh, punctele avute în vedere în programul de la Stockholm sunt influențate fără îndoială direct de aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului. Și trec acum la al doilea aspect. Și Curtea Federală Germană consideră că aceasta este o obligație a Uniunii Europene. Acest lucru s-a stabilit în uh, hotărârea faimoasă din 31 iunie acest an. Tribunalul German a considerat așadar că Uniunea Europeană are obligația de a adera la Cartea Drepturilor Omului. Curtea de la Karlsruhe a emis un uh, o hotărâre care vor cuprinde paragrafe lungi despre cooperarea judiciară în materie penală. După cum știți, în această hotărâre, Curtea de la Karlsruhe a considerat că în acest domeniu reprezentanții guvernului german, înainte de a lua poziție în Consiliu, trebuie să primească instrucțiuni din partea Parlamentului Federal German această decizie, hotărâre, a fost uh, interpretată destul de critic și destul de dur de când a fost uh, pronunțată. În ceea ce ne privește, consider că, în materie penală, Curtea de la Karlsruhe ne amintește că parlamentele trebuie să fie cele care iau primele poziție, atât în ceea ce privește nivelul comunitar, nivelul european, la acest nivel se prevede o procedură de codecizie, însă poziția Parlamentului European, European nu trebuie să fie inferioară celei a Parlamentului de la Berlin. Așadar, pozițiile vis-a-vis -vis de Consiliu în materie de cooperare penală trebuie să țină cont mai mult și poate că dau o interpretare mai mult politică decât juridică a hotărârii de la Karlsruhe, așadar trebuie să țină cont mai mult uh, de pozițiile Parlamentului European aș putea să revin uh, la o altă ședință la discuția în legătură cu acest, uh, această autoră de la Calsruie, dar pentru moment nu opresc aici. Vă mulțumesc. Thank you. Merci, Monsieur Perillo. Mulțumesc, domnule Perillo. Un reprezentant al președinției suedeze dorește să ia cuvântul, domnul Nielsen? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi începe prin a vă spune că împărtășesc uh, bucuria pe care ați exprimat-o în legătură cu uh, votul de vinerea trecută de la Dublin. Președinția suedeză se bucură că oamenii au participat uh, la vot și s-au exprimat în favoarea uh, Europei. Mă amintesc însă că mai trebuie să facem câteva ratificări, încă n-am ajuns la capătul drumului, însă suntem foarte optimiști că acestea se vor petrece în viitorul uh, apropiat. Considerăm de asemenea că vă împărtășim opinia în legătură cu tratatul de la Lisabona ca urmare a acestui tratat, Uniunea va fi mai deschisă, mai democratică și mai eficientă în ceea ce privește codecizia, care implică și Parlamentul European, am aflat că de la 40 de domenii de politică vom avea 80 de domenii de politică. Printre din acestea vom elimina deficitul democratic care, pe care uh, fostul tratat l-a creat. În ceea ce privește implementarea tratatului de la Lisabona, desigur, se poartă discuții la ora actuală, ori toate președințiile trebuie să se pregătească și trebuie să poarte discuții cu Parlamentul European, pentru că sunt foarte multe aspecte importante pentru ambele părți. Cred că discuțiile președinției suedeze cu Parlamentul uh, se derulează în mod uh, foarte eficient. Un aspect deosebit de important a fost deja amintit. E vorba de drepturile fundamentale, un subiect foarte drag președinției suedeze. O altă întrebare este ce vom face cu temeiul legal care se va schimba ca urmare a noului tratat. Sper uh, că vom putea proceda la fel cum am procedat când am trecut de la Maastricht la Amsterdam și anume că vom putea coopera îndeaproape cu raportorii pentru a ajunge la rezultate optime atât în Consiliu cât și în Parlament, în special uh, în ceea ce privește deciziile cadru. Însă sunt și uh, alte temeiuri legale în alte domenii care sunt importante și știți la fel de bine ca mine că președinții uh, noștri țin legătura tot timpul cu raportorii desemnați pe anumite dosare de Parlament. Menționez în final uh, chestiunea amintită de un deputat european în legătură cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Domnul deputat a spus că dorește ca Uniunea Europeană să adere la această convenție cât de curând posibil. Sunt uh, de acord cu dânsul în totalitate și cred că, fără îndoială, aceasta va reprezenta una dintre cele mai importante chestiuni din propunerea pe care o vom face prin programul de la Stockholm în câteva săptămâni. Dorim ca acest aspect să fie finalizat cât de curând posibil uh, și cât se poate de eficient. Fără îndoială, acest aspect se va număra printre propunerile noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Nilsson. Domnule Laura Corado de la Comisia Europeană are cuvântul. Mulțumesc. Desigur, și uh, Comisia se bucură uh, pentru că rezultatul referendumului irlandez a fost pozitiv. Sperăm că procedurile de ratificare vor fi finalizate în curând de toate statele membre, așa cum a spus și reprezentantul președinției suedeze Salutăm și noi noutățile introduse de tratatul de la Lisabona, odată ce acesta va intra în vigoare, în special uh, autoritatea Parlamentului European, extinderea proiectului de co-decizie în uh, majoritatea domeniilor uh, libertății, securității și justiției și prerogativele mai mari ale Parlamentelor Naționale. Desigur, și Comisia face pregătiri pregătim aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost și menționată. Se schimbă temeiul legal conform noului tratat, precum, în domenii precum inițiativa cetățenilor și așa mai departe. Modificarea temeiului legal pe care se bazează mai multe instrumente, în acest sens, Sperăm să putem coopera îndeaproape cu Parlamentul în legătură cu propunerile care se fac, în special cu raportorii care sunt autori ai acelor propuneri, pentru ca activitățile să se poată derula constructiv. Și acest lucru este valabil și pentru propunerile în care se trece de la consultare la codecizie. Atunci, ca și în trecut, când a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam, Comisia va prezenta, înainte de intrarea în vigoare a noului tratat, o, o circulare în care va menționa propunerile din mai multe domenii politice, în care se vor preciza și schimbările. Și se va preciza acolo și schimbarea temeiului legal. În ceea ce privește propunerile din pilonul 3, aici e vorba de un alt fel de uh, acte normative și noi considerăm că aceste propuneri vor deveni caduce odată cu intrarea în vigoare noului tratat. Ele vor trebui să fie, vor trebui să fie reprezentate pe baza noului temei legal. Aceasta este valabilă în cazul în care ele nu sunt adoptate înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acest lucru se referă nu doar la propunerile pe rol care nu vor fi adoptate până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ci și la achiul existent din cadrul pilonului 3. Mă refer la toate actele normative din cadrul pilonului 3. Toate prioritățile politice vor trebui să fie stabilite de noua comisie și de noi comisari noul comisar care va primi portofoliul um, JAI. Salutăm orice contribuție a Parlamentului European în ceea ce privește prioritățile de politică și suntem foarte dispuși să cooperăm și să discutăm cu dumneavoastră aceste aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Voi da acum cuvântul uh, deputaților care l-au solicitat. Doamna Rita, domnul Rita va are cuvântul. I'm sorry, President, but I don't see... Îmi cer scuze, domnule președinte, nu cred că am solicitat înscrierea la cuvânt. Dar vă mulțumesc oricum. Bun, atunci domnul Romeva are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte specific în legătură cu carta și cu protocolul dintre Polonia și Regatul Unit. Vă rog să ne spuneți mai clar care sunt consecințele clare ale acestora. Acestea se vor aplica în funcție de aspectele geografice sau naționale? Ne puteți da câteva exemple de aplicare? Thank you. Mrs. Lutford. Mulțumesc, doamna Latford, are cuvântul. Și eu am, am o întrebare în legătură cu protocolul. Dacă am înțeles eu bine, adjectivul pe care l-a folosit uh, domnul Bradley este oarecum opac. Protocolul uh, Polonia-Regatul Unit. Acest uh, termen mi se pare puțin transparent. Eu nu am înțeles care este efectul acestui protocol și cred că ar fi bine dacă domnul Bradley ne-ar uh, transmite o copie scrisă a intervenției dumii sale. Și aș vrea de asemenea să ne explice serviciul juridic ce înseamnă acest protocol. Cred că ar fi foarte interesant să auzim o astfel de explicație. Și m-ar interesa și răspunsul uh, domnul, la întrebarea domnului Mervin, dacă acest lucru se aplică cetățenilor Regatului Unit sau doar în jurisdicției Regatului Unit. Colegul domnului Bradley, îmi pare rău că am uitat numele, a adăugat că dacă și când Uniunea Europeană va adera la Convenția Europeană la a Drepturilor Omului, va exista un control extern aplicat tuturor statelor membre și că niciun stat membru nu se va putea sustrage, nu va putea alege să nu participe. Așadar, oricine este exclus de la prin protocolul între Regatul Unit și Polonia, cine nu este acoperit de cartă, se poate adresa tribunalului de la Strasburg spunând că Regatul Unit implementează obligații ale, europene, ale Uniunii Europene? Anumite, un anumit grup politic din uh, Regatul Unit se pregătește de o convenție în această săptămână sau poate chiar a avut o conferință săptămâna trecută și cred că ei ar putea fi interesați, interesați de această chestiune. Ne poate explica Serviciu juridic cum s-ar derula acest scenariu foarte interesant, pentru că anumite state care cred că s-au ferit sau izolat de cartă, se pare că nu s-ar fi izolat de anumite uh, repercusiuni pe care le poate avea sistemul juridic european. Mulțumesc, domnule Ladford. Domnule președinte, păreți surprins că am încheiat atât de repede. Mulțumesc, domnule Latford. Domnul Biziutil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alatur vorbitorilor mei prin a spune că mă bucur că Irlanda a votat pozitiv și că sper că procesul de ratificare va fi finalizat cât mai curând posibil și că tratatul va intra în vigoare, de asemenea, cât mai repede. Observație mai generală în legătură cu uh, ce ne spune situația din Irlanda. Așa cum știu, uh, așa cum știm cu toții, una dintre preocupările principale ale alegătorilor irlandezi se refera la faptul că Uniunea Europeană este prea, se implică prea mult în anumite aspecte naționale sau chiar ale vieții de familie, lucru care depășa cu mult pragul considerat acceptabil de cetățenii irlandezi. Acest lucru ne obligă să fim foarte atenți uh, cu toate acțiunile pe care le întreprindem în această instituție și la modul în care abordăm anumite aspecte. În ceea ce privește dreptul familiei, irlandezii erau uh, îngrijorați în ceea ce privește implicarea prea mare a Uniunii Europene, care ar fi riscat să dicteze irlandezilor Uh, care să fie comportamentul lor la nivel uh, național. Odată ce va intra în vigoare acest tratat, și sper că acest lucru se va întâmpla cât mai curând, el ne va obliga să fim foarte atenți și foarte responsabili. În al doilea rând, cred că există și repercusiuni procedurale asupra uh, activităților comisiei noastre, pentru că sarcina administrativă în domeniul JAI va crește, va crește chiar și numărul comisarilor și, dacă este așa, organizarea activităților noastre va trebui să reflecte această creștere. Trebuie să ne asigurăm că în uh, alocarea timpului uh, pe care alocăm anumitor subiecte la ședințele noastre va trebui să dăm prioritate uh, dosarelor legislative, pentru că dacă numărul acestor dosare va crește și activitatea noastră va fi mai intensă. Așadar, domnule președinte, cred că trebuie să vedem cum se traduc toate aceste schimbări în activitatea de zi cu zi a comisiei noastre. Mulțumesc. Thank you. Señor Jauregui, por favor. Mulțumesc, domnul Hauring. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să fac o evaluare foarte pozitivă asupra ceea ce a însemnat referendumul de pe 2 în Irlanda. Câteodată în politică suntem nesiguri sau suntem optimiști și pot să spun că uh, acum, pentru că știm că rezultatul a fost bun, suntem uh, plini de optimism. Aș vrea să fac acum o reflexie în această comisie în legătură cu ce va însemna pentru noi tratatul de la Lisabona, dacă într-adevăr acesta intră în vigoare în curând. Toate, tot acest potențial pe care îl are tratatul de la Lisabona în domeniul libertății, securității și a justiției nu se poate împlini dacă statele membre uh, nu însoțesc această intrare în vigoare a tratatului cu o atitudine generoasă în ceea ce privește deciziile uh, suverane. Pentru că nu vom face progrese pentru a unifica, de exemplu, sistemul judiciar, polițienesc, uh, penal și așa mai departe, dacă nu avem în același timp o atitudine generoasă din partea statelor. Cred că trebuie să facem această reflexie, pentru că știm că la Consiliu sunt uh, foarte multe probleme pentru a se ajunge la texte comune în legătură cu toate acele domenii care trebuie unificate în Europa pentru ca Lisabona să aibă un adevărat conținut. Și un al doilea lucru, o informație pe care vroiam să vă transmit. După cum știți, la anul Spania va avea președinția în prima parte a anului 2010. Eu și cu alți deputați din uh, grupul meu politic am încercat să ajungem la un consens între diversele grupuri politice spaniole pentru a susține președinția spaniolă. Și vreau să informez pe colegii mei că e foarte probabil ca toate grupurile politice din Spania să ajungă la un acord pentru a cere Spaniei și guvernului spaniol ca principala prioritate a acesteia să fie ratificarea Cartei Europene a Drepturilor Omului și aceasta va fi de altfel una dintre prioritățile Spaniei pentru președinția sa, și anume ratificarea dacă se va putea face în prima jumătate a anului, dacă nu, în cea de-a doua jumătate a acestuia, a Cartei Europene a Drepturilor Omului. Cum ni s-a spus uh, foarte bine din partea Departamentului Juridic al Parlamentului, această carte este esențială. O altă propunere pentru care am lucrat pentru ca ea să fie o prioritate este elaborarea unei, uh, unei propuneri de regulament pentru a dezvolta inițiativa cetățenească. Este o adevărată noutate a tratatului de la Lisabona și aceasta permite ca un milion de semnături să poată transforma procesul legislativ și anume să ducă la o nouă inițiativă legislativă un lucru pe care îl dorim aici la Parlamentul European. De altfel, Comisia AFCO a elaborat un astfel de raport în urmă cu câțiva ani pe această temă și președinția spaniolă consideră că o posibilă prioritate a președinției sale ar putea fi tocmai dezvoltarea pe viitor a acestei inițiative cetățenești pentru a-i a -i apropia pe cetățeni de acest proces legislativ. Mulțumesc, doamna Intveld. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur cel, celor care au salutat rezultatul referendumului din Irlanda. Cred că rezultatele au fost foarte bune, a fost un da hotărât, unul foarte important. Am și eu câteva observații generale. Uh, în primul rând, nu mi-amintesc exact cine a spus faptul următor. Uniunea Europeană se va implica acum în foarte multe noi domenii politice. Aș vrea să mai discut puțin despre acest lucru. Uniunea Europeană este deja activă în foarte multe domenii politice, mai ales în cele de care ne ocupăm noi aici, în, această, în această comisie, dar nu, nu într-un mod foarte democratic. Și cred că acesta este scopul cel mai important pentru cetățeni și anume ca aceste politici vor fi acum făcute publice, se vor discuta public în cadrul Parlamentului European. Am fost uh, puțin surprinsă de, de comentariile colegului meu care a spus că Uniunea Europeană este văzută ca intrând prea mult în viața privată a cetățenilor și a familiilor lor. Eu am impresia că Uniunea Europeană nu face deloc acest lucru, ci din potrivă. Eu cred că noi le protejăm viețile și viața de familie și cred că cei care se implică prea mult sunt guvernele naționale și alte asemenea organizații. O a doua remarcă, Am fost foarte încântată de ceea ce a spus uh, Serviciul Juridic al Parlamentului European și anume de ceea ce s-a întâmplat la Tribunalul de la Karlsruhe. Pe mine mă îngrijorează impactul pe care l-ar putea avea ceea ce s-a făcut acolo se spun niște lucruri remarcabile despre Parlamentul European și anume că acest Parlament nu va fi niciodată un adevărat Parlament în care să fie reprezentanți cetățenii europeni, spre exemplu că nu avem o adevărată opoziție, nu e un guvern adevărat. Însă, dacă vom citi cu grijă acest document, atunci veți vedea că se introduce cumva pe ușa din dos un nou drept de veto Vreau acum să întreb următorul lucru. Am putea să obținem și aici un răspuns de la serviciul juridic al PE și anume ce implică ceea ce s-a hotărât la tribunalul din Karlsruhe. În ceea ce privește comentariile reprezentantului Consiliului, m-am bucurat foarte mult să aud faptul că Consiliul vrea să coopereze cât de îndeaproape posibil cu Parlamentul. Eu nu aș spune că până acum cooperarea dintre cele două instituții a fost foarte bună. Ați menționat faptul că s-a discutat deja cu toți raportorii despre lucrurile cele mai importante. Eu sunt raportor pentru Europol și în, și în ceea ce privește împărtășirea de date cu uh, părți terțe, țin să spun că eu nu am fost contactată de către Consiliu. De asemenea, am mai fost raportor într-o altă comisie, iar rezoluția pe care am propus-o s-a adoptat anul trecut în noiembrie. Ni s-a cerut să venim, i s-a cerut Consiliului să aducă informații pe acest subiect. Acum sărbătorim aniversarea de un an a rezoluției și încă nu am primit nicio informație aș putea să continui în acest sens mai departe, dar eu sper că aceste lucruri vor fi îmbunătățite foarte mult în anii care vor urma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. domnule Albrecht. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai dau un exemplu. Am și o întrebare pentru președinția suedeză. Așa cum putem să observăm, tratatul de la Lisabona este foarte aproape de a intra în vigoare, iar acum nu pot decât să mă întreb următorul lucru. Se gândește președinția suedeză la argumentele cu ca- pe care ar trebui să le pregătească Parlamentul European și anume dacă să se implice sau nu în actele normative din pilonul 3. Ar trebui oare amânat acordul SWIFT care a fost uh, adus în discuție luna trecută? Este, aceste lucruri sunt greu de explicat pentru că acum acest acord nu mai este văzut cu, nu mai este chiar pe primul plan, așa că aș fi interesat să aflu părerea președinției suedeze. Vă mulțumesc, domnule Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș adăuga și eu ceva la ceea ce a spus colega mea Sophie. Până acum nu am fost foarte mulțumiți de cum au decurs lucrurile. Am uh, discutat deja cu uh, președinția suede- suedeză anumite lucruri, dar să vedem ce a spus domnul Albrecht și pe mine m-ar interesa dacă ar putea să ni se clarifice anumite lucruri în, în ceea ce privește implicarea Parlamentului. Poate nu am înțeles eu bine, dar aici intervin mai multe lucruri să ne imaginăm că nu există acest acord SWIFT înainte de ratificarea tratatului de la Lisabona. Ce trebuie făcut? Trebuie să o luăm de la, început, de la început pentru acum Parlamentul va fi implicat sau pur și simplu să se treacă la pilonul 2 și să fie văzută ca ceva ținând de afacerile externe? Deci va exista acest schimb al temeiului legal dinspre noi sau înspre noi? Un al doilea lucru care mă interesează e următorul. Din câte am înțeles, dosarele care, actele care nu au fost încă publicate și au fost elaborate de comisie vor trebui să fie refăcute? Mă interesează foarte mult această procedură. Cum se vor întâmpla lucrurile? Când s-a ratificat tratatul de la Amsterdam, eu nu eram aici. Așa că mă interesează ce se va întâmpla la ratificare va exista un amendament principal prin care se va spune s-a schimbat temeiul legal pentru tot sau ce se va întâmpla? Mi se pare foarte interesant să aflăm acest proces. Și o întrebare pentru serviciul juridic, care probabil e puțin filozofică. Am auzit ce s-a vorbit despre uh, Uh, despre, despre tratatul de la Lisabona și despre faptul că unele țări vor putea să apeleze la o situație de urgență. Marea Britanie va putea să uh, să apeleze la această situație în, anumitul, în contextul anumitor protocoale? Sau există țări care uh, uh, au acest protocol, nu se implică în ele, dar spun că nu le convin aceste protocoale și atunci nu mai vor să participe. Probabil că în politicile naționale acest lucru e eficient. Și acum o ultimă întrebare pe care probabil o, pute, o pot discuta coordonatorii mâine. S-a menționat deja că vom avea foarte mult de lucru. În ultimii cinci ani am uh, lucrat la peste 400 de dosare în, acest, în această comisie. Eu sunt membru al uh, Comisiei pentru Buget și știu care sunt cheltuielile pentru personalul parlamentar. Acest, această comisie va putea să mai ia și alți oameni care să lucreze? pentru că nu avem destui oameni pentru munca ce ne așteaptă în viitor. E clar că avem nevoie de mai mult sprijin și acest aspect este foarte interesant, dar înțeleg dacă se va discuta mâine. Mulțumesc, domnule Bronze. Mulțumesc. Nu vreau să stric această atmosferă de sărbătoare în ceea ce privește referendumul din Irlanda, însă conservatorii din Marea Britanie au spus că vor încerca să renegocieze anumite secțiuni ale tratatului din Lisabona. E posibil acest lucru sau e o promisiune goală pentru a câștiga alegerile? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru claritate. Și acum vom asculta din nou ce are de spus serviciul juridic. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că nu voi putea răspunde chiar la toate întrebările, dar pot să răspund, dar pot să ofer acel text scris care mi s-a solicitat și acest lucru se va și întâmpla. În ceea ce privește protocolul, trebuie să vă spun că nu există un aviz al, servi al serviciului juridic dar, a, dar vom încerca să dăm uh, un răspuns și în legătură cu acest protocol să știm dacă se va aplica persoanelor sau uh, tribunalelor. În ceea ce privește legile care au ca privire viața de familie și acest punct a fost foarte important în Irlanda, aici se spunea că Uniunea Europeană se va implica prea mult în viața familiei, dar, din câte văd eu, nu există o asemenea competență a Uniunii Europene, mai ales pentru un singur stat membru. În ceea ce privește astfel de legi, acestea sunt uh, aceleași care existau și până acum. Legea de unanimitate se aplică și în acest caz. În ceea ce privește ultima întrebare, da, aveți dreptate, în cea mai mare parte nu discutăm despre noi domenii ale activității UE, însă tratatul de la Lisabona este cel care va clarifica foarte mult situația. De asemenea, tot tratatul de la Lisabona va opri Uniunea Europeană și nu o va lăsa să mai intre și în alte domenii dintre cele 308. Totul va fi mult mai dificil de acum înainte. Așa că, într-un anumit sens, există și o limitare a domeniilor de competență. În ceea ce privește tribunalul de la Karlsruhe, așa cum a spus și colegul meu, vom discuta în viitor despre aceasta și vom mai primi întrebări din partea dumneavoastră. Cât despre acea situație de urgență, pot să vă spun că un stat membru care nu este de acord cu o decizie va avea posibilitatea de a o bloca și despre acest subiect vom discuta mai multe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bradley. Ne întoarcem din nou la președinția europeană, domnule Nilsson. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte repede voi răspunde la cele trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește PNR, situația e următoarea. În Parlament nu a existat o idee de a continua aceste discuții. În cadrul Consiliului nu vom continua aceste discuții, așteptăm ca, noul tratat de, ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare. Totuși, aș dori să fac următoarea observație în legătură cu PNR. Întrebarea nu a fost dacă să se folosească sau nu. Eu consider că registrul cu numele pasagerilor este folosit în majoritatea statelor europene. Așa cum s-a spus aici în Parlament, aproximativ 80% din toate capturile de droguri care sunt făcute sunt făcute mulțumită acestui registru. Așa că măcar colega mea este cea care e convinsă de eficiența acestui registru. Sunt foarte trist în, pentru ceea ce ați spus și anume că nimeni nu va contacta din partea Consiliului. Eu vă asigur că voi face acest lucru și vă voi invita la o întâlnire sau la un prânz cât de repede posibil unde vom putea să începem discuțiile despre Europa. De asemenea, pot să spun acest lucru tuturor celorlalți, dacă încă nu s-a luat legătura cu dumneavoastră, poate că unii dintre dumneavoastră nu ați fost încă raportori, însă vă pot asigura că vom lua legătura cu dumneavoastră cât de curând pentru a porni discuțiile. În ceea ce privește SWIFT-ul, noi ne-am prezentat deja poziția în ceea ce privește SWIFT-ul. Grupul de lucru care stă aici lângă mine a vorbit deja despre acest lucru de două ori. Situația în acest caz e următoarea, e vorba de un acord temporar pe 12 luni, sperăm să dureze totuși ceva mai puțin. Scopul acestui uh, acord este să nu fie oprite informațiile atât de importante pe care le primim acum prin uh, FFCP, astfel încât să putem lupta împotriva terorismului în Europa suntem convinși și suntem siguri că Comisia va veni cu un nou mandat pentru negocieri sub tratatul de la Lisabona când acesta va intra în vigoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu vreau să redeschid această dezbatere, dar se pare că doamna Intveld ar dori să obțină un răspuns mai clar din partea președinției și eu sunt dispus să-i răspund. Cred că e o propunere foarte romantică din partea dumneavoastră, spune doamna Intveld. Foarte bine, accept cu strângere de inimă. În ceea ce privește PNR, uh, vom discuta acest lucru bilateral. No further specifications as for now. Deocamdată nu se cer alte clarificări. Așa că dăm cuvântul comisiei, doamna Corrado. Mulțumesc. Aș vrea să clarific o chestiune referitoare la propunerile care se așteaptă. Aceasta se referă doar la propunerile din primul pilon, iar instrumentele care vor apărea în fața acestei comisii se referă în special la instrumentele de uh, migrație legală și vize pe termen lung și câteva chestiuni legate de Schengen. Dar nu sunt foarte multe dosare implicate. Majoritatea dosarelor nerezolvate sunt din uh, cel de-al treilea pilon și, după cum vă spuneam, Comisia arată că aceste propuneri care vor veni, dacă nu sunt adoptate și publicate până la intrarea în vigoare a tratatului, atunci ele devin caduce în mod automat. Deci va trebui să prezentăm noi propuneri pe baza noului temei juridic. Și acum, după cum știți, există această perioadă de tranziție în cadrul comisiei și, bineînțeles, că va trebui să vedem care sunt pozițiile politice ale acestei noi comisii. Și va trebui să vedem ce se întâmplă cu prioritățile acesteia și care vor fi. Mulțumesc! Thank you. Finally, it might be... Mulțumesc! Poate că ar fi util să auzim să auzim și părerea domnului Daniel Richard, de la Departamentul de Cercetare ne va prezenta aspecte tehnice, juridice și întrebări la care trebuie să găsim răspunsul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, departamentul meu este norocos să vă poată prezenta astăzi uh, impactul posibil al intrării în vigoare al tratatului de la Lisabona. Aceasta înseamnă, bineînțeles, multe noi dosare pentru noi și foarte multă cercetare previzibilă. Deci ne aflăm aici pentru a vă ajuta. În cadrul mandatului precedent am avut nevoie de foarte mult timp pentru ca membrii și comisiile parlamentare să afle uh, despre ceea ce puteam oferi noi, departamentele de cercetare. Fiecare comisie parlamentară dispune de un buget de cercetare care le este alocat și care nu depinde de serviciile secretariatului pentru gestiunea lucrărilor în cadrul comisiei. Pentru comisia LIBE este vorba de departamentul meu, departament uh, tematic drepturi cetățenești și afaceri constituționale. Noi acoperim uh, și activități pentru comisii, precum Comisia de Afaceri Constituționale, Juridică, de Petiții și Comisia pentru Femei. Departamentul tematic dispune în domeniul dumneavoastră de trei experți care se află aici prezenți, Alexandru Daboli, Jean-Louis Antoine Gregoar și Elen Kalerski, care lucrează în special în ceea ce privește protecția datelor pentru cooperarea juridică în domeniul penal, de asemenea pentru drepturile de azil și chestiunea frontierelor externe și a politicii de imigrație legale și ilegale. Noi ne dedicăm acestei munci de cercetare și aceasta în două feluri, fie prin externalizarea anumitor studii atunci când ele nu corespund mijloacelor de care dispunem noi, sunt uh, lucrări prea îndelungate, lucrăm, de exemplu, cu diverse organisme printr-un proces de licitații și alegem organizațiile cele mai competente din punctul nostru de vedere pentru a afla răspunsurile pe care le doriți. Bineînțeles că în funcție de resursele umane pe care le avem, putem să facem anumite studii chiar și noi. E vorba de o activitate științifică pentru a intra mai în detaliu și nu avem o legătură cu o anumită procedură parlamentară sau alta și avem, de exemplu, activități, pentru a vă da un exemplu, avem uh, două studii în curs. Unul în legătură cu burden sharing și altul în legătură cu regimul de azil comun care a fost cerut de comisia noastră la începutul mandatului. Pentru a înțelege ce face departamentul tematic și de asemenea pentru a fi utili membrilor, am pregătit niște dosare de informație care se află pe masa dumneavoastră și sunt la dispoziția dumneavoastră oricând. E adevărat, e o metodă oarecum demodată, dar cred că este destul de utilă și are, prezintă câteva avantaje. Pentru noi este o metodă personalizată, pentru că ținem cont nu doar de prima limba dumneavoastră, ci și de a doua limbă pentru documentele care nu sunt disponibile în toate limbile. Este deci un instrument personal, personalizabil și care vă poate ajuta pentru ceea ce doriți să aflați în mod uh, mai specific și de asemenea un instrument care poate uh, se poate schimba de-a lungul timpului, pentru că, bineînțeles, că putem înlocui anumite secțiuni de-a lungul timpului, de exemplu, în ceea ce privește regimul de azil comun și așa mai departe, pentru a adăuga informații ulterioare importante. Acest instrument, de fapt, este pentru dumneavoastră și sperăm să-l folosiți cât mai bine. Este un instrument de culegere de informații esențiale. El este însoțit și de alte instrumente mai moderne, un CD-ROM și cheie, o stick USB uh, și în felul acesta vă poate ajuta pentru a avea acces direct la informațiile de care dispunem. Sperăm să fie util și de asemenea dorim să avem și un feedback din partea dumneavoastră, pentru că este un început pentru noi în astfel de activități. Am făcut un fel de experiență cu comisia dumneavoastră și dacă nu puteți lua cu dumneavoastră aceste dosare, puteți să le predați ușierilor sau le puteți lăsa în biroul dumneavoastră. Încă o dată așteptăm reacția dumneavoastră, dorim să luați legătura cu departamentul tematic și vreau să vă spun încă o dată că bineînțeles pentru a putea controla felul în care se cheltuiesc banii publici, atunci când doriți să faceți o cerere pentru departamentul nostru, atunci trebuie să se treacă prin departamentul competent pentru a vedea dacă acea cerere se află pe lista de priorități sau nu. Mulțumesc, doamna Rișar, pentru informațiile pe care le-ați dat. Dacă există întrebări, domnul Diaz de Mera. domnule președinte. Am o întrebare foarte simplă. Ținând cont de dosarul pe care l-am aici în față, aș vrea să o întreb pe doamna Richard. Dacă vom denumi imigrația nereglementară ca fiind imigrație ilegală sau imigrație nereglementară și clandestină. Această anunțare este foarte importantă pentru că din punct de vedere semantic și juridic înțelesul nu este același. Și deja din mandatul anterior eu cel puțin vorbeam despre acest fenomen ca un fenomen de imigrație clandestină sau nereglementară. Și Totuși, în anumite texte legislative se prezintă în continuare conceptul de imigrație ilegală. Așa că aș vrea să mi se dea o explicație, o clarificare în acest sens, pentru că ar fi bine dacă am putea armoniza conceptele și limbajul pe care le utilizăm. Doamna Richard. Într-adevăr, dacă se ajunge la un consens pe această temă, atunci bineînțeles că noi suntem de acord să modificăm textul. Nu știu însă care este limba de origine în care aveți dumneavoastră textul. În orice caz, în engleză se vorbește despre irregular migration și legal migration. Deci, imigrație legală și nereglementară. E adevărat că baza juridic, temel juridic este diferit în cadrul tratatelor pentru cele două. Putem avea o discuție despre aceste nuanțe și dacă Parlamentul face o propunere clară pentru a ajunge la un consens asupra acestui concept, bineînțeles că noi suntem mai mult decât dorniși să modificăm și să armonizăm limbajul utilizat. Am Rochard, nu ne sais pas si le été... Doamna Richard, nu știu dacă s-a ajuns la un consens în acest sens. Nu știu dacă în tratatul de la Lisabona există vreo referință clară în acest sens asupra conceptului care se utilizează, pentru că aceasta ar putea fi baza unui consens juridic între noi. Domnul Diaz de Mera? Cosa de... Sí, sí, señor presidente. Da, domnule președinte. o intervenție scurtă pentru a înțelege care este îndoiala mea. Pentru că nu e vorba aici doar de un concept juridic, ci și de un concept de natură politică. De multe ori în uh, dosarele pe care le-am avut aici, în mandatul anterior referitor la imigrație, în anumite grupuri politice se vorbește despre imigrație ilegală, iar alte grupuri politice vorbesc despre imigrație nereglementară și clandestină. Însă, indiferent de această atitudine, textele juridice, și am să mă refer aici la o directivă pentru a vă da un exemplu, o directivă foarte problematică pentru unii și foarte necesară pentru alții, directiva uh, repatrierii, acolo se vorbește de imigrație ilegală. Eu vreau să vă spun care este poziția mea, să fie știută încă dinainte, și anume poziția mea este de a vorbi de imigrație clandestină sau nereglementară. Aceasta indiferent de părerea pe care o are un grup politic sau altul. Deci vă spuneam, nu e vorba doar de un concept juridic, ci și de unul ideologic. Iar pentru domnul Richard vreau să vă spun că opusul, contrarul imigrației nereglementare sau clandestine nu este imigrația legală. Pentru că vorbeam, după cum vă spuneam, de concept juridic și în același timp ideologic. Deci să vedem dacă ajungem până la urmă la un limbaj comun. Mulțumesc. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, domnule Busuti, l-am înțeles că doriți să luați cuvântul pe această temă. Nu. Aveam doar o întrebare, domnule președinte, pentru reprezentantul Departamentului Juridic și aș vrea în primul rând să-i mulțumesc pentru prezentare. O primă întrebare. Nu știu dacă am înțeles bine. Pentru acest departament tematic, am înțeles că există un buget suplimentar pentru comisia noastră pentru a realiza anumite studii care să nu depindă de acest departament și vreau să mi se confirme dacă am înțeles acest lucru sau nu bine. Și o a doua întrebare. Care sunt limitele acestui departament, departament în ceea ce privește numărul de studii pe care le poate efectua într-un an? Pentru că îmi imaginez că nu pot, pot accepta toate cererile de studii care le, le parvin. Și o a treia întrebare, acceptă întotdeauna instrucțiuni din partea unei anumite comisii pentru a prelua un raport sau au și rapoarte din proprie inițiativă? Doamna Richard, vă rog, dacă puteți clarifica aceste întrebări din partea domnului Busutil. Da, într-adevăr, Comisia Libe are un buget, ca și celelalte comisii parlamentare, un buget care a crescut foarte mult în ultimii ani, dar care nu este totuși nemaipomenit dacă considerăm, de exemplu, bugetul de cercetare al Comisiei, dar totuși cu acest buget s-au făcut studii de amploare în ultimii ani. Acum, dacă acesta este independent de departamentul tematic, acest lucru e greu de spus. Oricum, bugetul este gestionat de departamentul tematic. Deci nu știu dacă, domnule Busutil, vreți să vă referiți la faptul că acest buget este independent de bugetul dumneavoastră intern. Vă spuneam că dacă avem mijloacele necesare, deci competența și, și uh, dacă avem capacitatea de lucru, de a face acest lucru, facem studii la nivel intern și în același timp externalizăm aceste studii atunci când nu facem față cerințelor. În al treilea rând, nu avem rapoarte din proprie inițiativă, întotdeauna lucrăm la cererea comisiilor parlamentare. Chiar și pentru studiile pe care le facem la nivel intern, acest lucru se aplică, dar acest principiu este și mai clar atunci când e vorba de felul în care se cheltuiesc banii publici, pentru că în acest caz nu putem face nimic decât dacă există o decizie clară din partea comisiei dumneavoastră. Deci un deputat care dorește să analizeze în detaliu un anumit subiect sau temă, trebuie să vorbească cu coordonatorul și la ședința coordonatorilor să ia decizia necesară. Pe baza acestei decizii, noi intervenim și putem să ne angajăm într-un sens sau altul. Nu știu dacă am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Domnule Busutil, într-adevăr, prima întrebare era dacă avem un buget independent al comisiei noastre care să fie separat de acest departament tematic? Și răspunsul, din câte am înțeles, este că nu, dacă am înțeles bine. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, doamna Richard. Trecem mai departe la punctele 5 și 6, dezbaterea comună referitoare la înființarea unui mecanism de evaluare pentru a controla felul în care se aplică achiul Schengen și, de asemenea, mecanismul de evaluare și de monitorizare a aplicării achiului Schengen. Aceste puncte vor fi prezentate de raportorul nostru, domnul Carlos Coelho, și după aceea vom da cuvântul Comisiei și Consiliului. Domnul Coelho. Primeira coisa que queria dizer. În primul rând, vreau să vă spun că sunt satisfăcut în ceea ce privește această inițiativă, care are ca scop să transforme sistemul de evaluare Schengen într-unul mai simplu, mai eficient, mai uh, transparent și mult mai coerent. Din păcate, acest lucru nu a fost uh, evident, uh, nu a reieșit foarte clar din propunerile comisiei. De fapt, aceste propuneri aduc o singură noutate. Și anume că se pot face vizite neanunțate, inspecții neanunțate. Acest element nou uh, este salutar. Propunerea comisiei dorește să transfere ceea ce făcuseră statele membre până la ora actuală în competența, în domeniul de competență al Comisiei Europene. Cu o cooperare foarte slabă din partea statelor membre, Parlamentul European ar fi pur și simplu îndepărtat de acest procesus, proces de cooperare Schengen. Există și alte chestiuni concrete pe care nu consider că nu le consider foarte bine abordate. Există o diferență de mandat, evaluarea acestor state înainte de aderarea la spațiul Schengen și evaluarea statelor care sunt deja în spațiul Schengen. Nu cred că trebuie să facă această distinție. Apoi mai există și probleme în ceea ce privește transmiterea datelor, schimbul de date. De exemplu, nu se vorbește despre externalizare Sistemul SIS, în comparație cu sistemul VIS și articolul 7 privitor la analiza de risc, la audituri și la rapoartele de inspecție efectuate de statele membre sunt toate menționate, însă în afara acestora mai există și o problemă de fond pe care Comisia a abordat-o în legislatura trecută. Atunci Comisia s-a adresat serviciului juridic, întrebând dacă acest temei legal este legitim. Și iată ce a răspuns serviciul juridic. Comisia poate prezenta o inițiativă pe acest temei juridic care implică doar consultarea Parlamentului, însă, modificând regulamentul de bază, adoptat în codecizie de Parlament, Comisia poate să treacă prin procedura de codecizie împreună cu Parlamentul. Dacă ambele soluții erau valabile, de ce a ales Comisia o soluție în detrimentul alteia? Din motive politice. Comisia a considerat că trebuia să nu mai permită Parlamentului să aleagă cu decizia. În ceea ce privește fiscalizarea uh, programului Schengen, aici era vorba de o chestiune de încredere totală. Dacă se renunța la controlul la graniță, trebuie ca toate statele membre să aibă încredere în controlele efectuate la granițele externe de oricare alt stat. Și Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus, dat fiindcă reprezintă alegătorii europeni. Așadar, codecizia trebuie să fie varianta aleasă. Parlamentul European nu poate să aibă un rol secundar. Și în exercitarea competențelor sale, Parlamentul trebuie să aibă un rol la fel de important ca acela pe care îl are când adoptă texte legislative esențiale. Trebuie să amintim, dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, toate aceste instrumente vor fi reprezentate în conformitate cu prevederile noului tratat. Și în acest caz va trebui să avem în vedere respingerea acestor inițiative. Va trebui să facem apel la Comisia Europeană să le retragă, să prezinte alte inițiative și, conform tratatului, să reprezinte toate aceste chestiuni în lumina procedurii de codecizie, pentru ca Parlamentul să poată juca un rol important în adoptarea acestor măsuri care să ne permită evaluarea sistemului Schengen. Dorește reprezentantul Comisiei sau reprezentanta Comisiei să ia cuvântul, întreabă președintele? Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că propunerea comisiei face mai mult decât să introducă inspecțiile neanunțate. Mecanismul va fi mult mai eficient în faza de uh, supraveghere și în uh, faza de numire a experților care vor participa la inspecții. Vrem să ne asigurăm că nu există suprapunere dintre cele două porțiuni ale mandatului, pentru că la ora actuală există doar trei state membre care nu sunt uh, parte din spațiul Schengen și la care nu se fac controle interne la graniță. În ceea ce privește temeiul juridic, Domnul raportor are dreptate când spune că există două posibilități. Articolul 66 sau bazarea acestui mecanism pe temeiul juridic uh, fundamental. S-a ajuns la concluzia că articolul 66 este cel corect, alegând să nu se bazeze pe temeiul legal fundamental, pentru că achiul fundamental nu se modifică. De exemplu, nu s-au modificat condițiile de aderare, condițiile de emitere a vizelor și de aceea Comisia și-a bazat propunerea pe articolul 66. Cu toate acestea, Comisia știe că trebuie să implice mai mult Parlamentul în mecanism și acest lucru este reflectat în propunere. Există obligația de a um, informa Parlamentul um, periodic. Până intră în vigoare tratatul de la Lisabona, va trebui să lucrăm pe bazele temeiului juridic existent. Însă, odată ce tratatul intră în vigoare, aceste propuneri vor face parte din declarația generală Omnibus care a fost menționată. Mulțumesc. Președintele de cuvântul reprezentantului Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă numesc uh, Criste Hărăver, sunt uh, președintele grupului de evaluare a spațiului Schengen din cadrul președinției suedeze. Am început um, evaluarea acestei acestui regulament. Ne-am ocupat de articolele 1 până la 9, iar mâine vom uh, discuta articolele 10 până la 18. Ne ia destul de mult timp să analizăm în detaliu toate aceste articole, indiferent de ce se va întâmpla pe viitor și cum va fi abordată propunerea comisiei. Cred că este foarte util să fie clarificate pozițiile statelor membre în legătură cu uh, articolele și cu diferite puncte uh, ale conținutului acestei propuneri. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, dau acum cuvântul deputaților, domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl felicit pe domnul raportor pentru această abordare pe care grupul nostru o susține. Susținem uh, propunerea pe care a făcut-o Comisie pentru a uh, adopta acel temei juridic. Dacă analizăm esența propunerii, constatăm că lipsește ceva din anexa în care sunt enumerate aspectele care vor fi verificate și monitorizate. Nu există niciun fel de trimitere la drepturile omului și uh, pe noi ne preocupă modul în care sunt uh, efectuate acum controlele la graniță din punct de vedere al drepturilor omului. Dacă vă uitați la cum se implementează achiul Schengen, nu puteți ignora faptul că drepturile omului trebuie respectate în toate cazurile și cred că, cel puțin, acest lucru ar trebui să fie menționat ca punct separat în anexă, dacă nu chiar în corpul regulamentului. Deja această discuție este una pe fond, dar uh, pentru moment susținem întru totul abordarea raportorului și dorim ca uh, această lucrare să ne fie înaintată încă o dată pe temeiul uh, juridic adecvat. Mulțumesc. Domnule Latford are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, domnului Coelio, pentru acest raport și pentru erudiția sa și uh, recomandările foarte bine fundamentate pe care le-a transmis acestei uh, comisii în privința chestiunilor legate de Schengen. Are dreptate în privința anumitor chestiuni pe care le-a adus în discuție. Raportul este unul foarte util și cred că merită să fie analizat uh, în profunzime. Îi sunt recunoscătoare domnului Coelho pentru faptul că a identificat anumite chestiuni referitoare la implementarea sistemului VIS și a codului vizelor. De exemplu, punctele de securitate de la sediile companiilor externalizate. Acest lucru mă preocupa și știu că și îi mulțumesc domnului Căliu pentru că a abordat această chestiune a securității externalizării. În numele grupului ALDE pot spune așadar și eu că îl susținem uh, întru totul pe domnul Coelho pentru abordarea extrem de bună. Cred așadar că trebuie să analizăm acest document în detaliu și să facem acest lucru în cadrul procedurii de codecizie. Mulțumesc, domnul Moraes, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră nu a putut uh, fi prezent, așadar în numele socialiștilor și democraților vreau să spun că suntem pe mâini bune cu domnul Coelho ca raportor, suntem de acord cu uh, faptul că trebuie să există procedura de codecizie. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Dă cuvântul încă o dată domnului Coelho. Cred că putem vota mâine. În regulă, spune domnul președinte, atunci mâine vom vota în legătură cu acest raport. Am fost uh, informat că următorul punct de pe ordinea de zi este foarte important, pentru că, așa cum ne amintim cu toții, când domnul Gilles de Kerkhoff uh, a făcut prima sa vizită la Comisia Libe, după, imediat după înființarea Parlamentului European, am avut un schimb de opinii foarte interesant, însă nu am avut timp să discutăm tot ce s-a propus. Din păcate, timpul nu ne-a permis atunci să epuizăm toate subiectele. Și se pare că domnul Gilles de Kerhov va fi aici la ora 15 și, prin urmare, vă voi acorda o scurtă pauză și reluăm ședința în 20 de minute, la ora 5. Pauză, așadar. zapnete a idete. No toto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 Stimați colegi, putem începe? Vă rog să luați loc. Reluăm lucrările. Eu uram bun venit domnului Gilles de Kerhov, coordonatorul luptei împotriva terorismului pentru Uniunea Europeană. Vor vorbi despre strategie și planul de acțiune pentru combaterea terorismului în Uniunea Europeană. Vom avea... Am avut um, data trecută o dezbatere foarte interesantă pe 3 septembrie cu participarea domnului uh, Kerhov. Din păcate nu am avut uh, timp să purtăm toate dezbaterile pe care am fi dorit să le purtăm, dar iată că avem acum ocazia să o facem. Așadar îi dau cuvântul domnului Kerhov. Euh, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cel mai bine ar fi să trecem la un schimb de opinii, pentru că data trecută am explicat uh, principalele linii ale raportului meu, precum și um, nivelul uh, amenințării teroriste. Așadar, consider că este mai bine să răspund la întrebările pe care mi le vor adresa deputații. Președintele, atunci voi începe să dau cuvântul membrilor comisiei. Domnul președinte. Domnul Haureghi, mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul de Kerkov cu ocazia intervenției sale din prima săptămână a lunii septembrie pot să vă spun că apreciez foarte mult munca domnului de Kekerkov și informațiile pe care ni le-a oferit. Cred de asemenea că munca dumneavoastră are o dimensiune politică de nivel înalt. De ce ar fi interesant data aceasta dacă am putea avea o părere mai actualizată în legătură cu ce se întâmplă în statele membre referitor la participarea serviciilor poliționești și în legătură cu informațiile de luptă împotriva terorismului și de asemenea referitor la coordonarea care există între aceste servicii naționale și departamentul dumneavoastră. Dacă această coordonare este bună și dacă într-adevăr munca dumneavoastră este susținută de cooperarea statelor membre. Aș vrea de asemenea să vă semnalez un lucru. Poate vă aduceți aminte că în urma intervenției pe care ați avut-o dumneavoastră pe data de 3 septembrie, v-am trimis o scrisoare pentru a face o plângere. Și profit de această ocazie, pentru că ați fost atât de amabil să acceptați să veniți din nou în fața comisiei noastre, pentru a vă face această cerere în mod oral. Vă spuneam în această scrisoare că nu înțeleg cum de Comisia Europeană are un jurnal intern al Comisiei Europene, așa numitul Solsai, în care se vorbește între ghilimele de organizația separatistă bască, am închis ghilimele, pentru a face referință la organizația teroristă ETA. Vă spuneam în acea scrisoare că nu pot să înțeleg cum comisia și un organ oficial al comisiei poate să comită o astfel de greșeală fatală pentru că în lupta antiteroristă conceptele utilizate, uh, confuzia semantică care se produce este o gravă eroare și aceasta este importantă pentru organizația pe care o reprezentați dumneavoastră. Iată de ce vroiam să vă reamintesc aici că atunci când vorbim despre organizația teroristă ETA și vorbim despre această organizație ca fiind o organizație care luptă pentru separatism în țara atunci facem o mare greșeală, pentru că există multe persoane în țara în Spania, care luptă pentru același lucru fără să omoare pe nimeni. Și uh, făcând acest lucru cu o organizație teroristă, referindu-ne la această organizație prin motivul pentru care luptă, un motiv politic, practic ce facem? Oferim o valoare, o conotație pozitivă acestei organizații și cred că acest lucru nu poate fi acceptat. E ca și cum am vorbit despre Al-Qaeda și am spune este o organizație pentru extinderea islamului. Ar fi o greșeală la fel de mare. Atunci mă întreb ce ar crede și ce ar simți victimele acestei organizații teroriste și am să vă spun eu ce ar simți, ar simți exact ce simțim noi în țara vașilor atunci când uh, vedem că Comisia Europeană vorbește despre ETA ca despre o organizație separatistă. Sper să corectați această greșeală, dar vroiam să protestez aici în mod public, profitând de prezența dumneavoastră atât de amabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Un peu de chestiuni. Mulțumesc că mă ascultat mai multe întrebări din partea deputaților, după care uh, domnul Kerhove va răspunde la toate întrebările deodată. Domnul Morales, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule de Kerkhoff, uh, îmi dau seama că nu veți avea timp să răspundeți la toate întrebările complexe care vă sunt adresate, dar vreau doar să vă adresez totuși pe aceasta. La ultima dumneavoastră prezentare, care a fost foarte utilă, nu ați reușit să vorbiți despre uh, profilurile etnice și uh, religioase. La ședința cu ușile închise, la care ați participat, uh, ne-ați uh, transmis niște statistici în legătură cu religia și etnicitatea. Uh, aceasta este o problemă foarte importantă și uh, m-ar interesa să știu în ce măsură aveți în vedere verificările în porturi și în uh, aeroporturile acestor aspecte, în special pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru că eu am analizat foarte mult uh, acest subiect și îmi dau seama că e foarte greu să se facă statistici în acest sens și să se analizeze datele. Aș vrea să știu că aveți în vedere aceste aspecte, pentru că vrem soluții eficiente împotriva terorismului. Nu vrem să ne pierdem timpul uh, oprind persoane care nu corespund profilului și care nu au nicio legătură cu uh, anumite fapte. În legătură cu antiradicalismul și politica de prevenire a Uniunii Europene. În Regatul Unit s-au făcut multe progrese în acest domeniu de combatere a radicalismului. Aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă există un anumit echilibru între statele membre în sensul abordării problemei radicalismului. Pentru că, în opinia mea, toate statele membre, nu toate statele membre sunt la același nivel în privința combaterii radicalismului. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție, mă voi opri aici. Doamna Infeld, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kerhov, întotdeauna îmi face plăcere să vă întâlnesc. Am trei întrebări la obiect. Prima în legătură cu uh, încă o hotărâre a Curții Europene de Justiție în legătură cu lista neagră. O hotărâre emisă săptămâna trecută. O uh, organizație filipineză, o anumită persoană, membra a unei organizații uh, filipineze, a trebuit să fie înlăturată de pe lista neagră. Și nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Știu că Uniunea Europeană a făcut anumite schimbări marginale, cosmetice, uh, la aceste proceduri. S-a trecut în final la proceduri care întrunesc toate cerințele democratice și statului de drept. A doua întrebare. În repetate rânduri am cerut să se facă o evaluare în profunzime a eficienței politicilor de combatere a terorismului. Când ne putem aștepta să primim această evaluare? Și ultima întrebare, ceva mai generală, se referă la ținta eforturilor de combatere a terorismului. Rapoartele Europol au arătat în multe rânduri că majoritatea cazurilor, peste 95% din cazuri, nu reprezintă cazuri de terorism transnațional. Mi-e frică să spun cuvântul separatist, având în vedere intervenția dinaintea mea, dar de multe ori este vorba de organizații de extremă dreapta neonaziste pe care le subestimăm. În majoritatea cazurilor acestea sunt implicate în acte de terorism, însă de fiecare dată când ne sunt prezentate politicile antitero ale Uniunii Europene, acestea par a fi concentrate exclusiv pe extremiștii islamici. Eu nu spun că trebuie să le omitem în totul, dar nu știu dacă concentrându-ne, numai pe acestea facem bine. Doamna Avril? Doamna Beseril. Mulțumesc. Bună ziua, domnule de Kirchhoff. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vreau să vă spun că am citit cu foarte mare atenție raportul dumneavoastră asupra luptei împotriva terorismului și planul de acțiune. Aș vrea să mulțumesc de asemenea președinției suedeze pentru că a inclus cooperarea activităților polițienești între prioritățile sale. Am trei întrebări în legătură cu pilonii și în legătură cu acest plan de acțiune și anume prevenirea, urmărirea și răspunsul dat teroriștilor. În ceea ce privește prevenirea, v-aș ruga să continuați cu atitudinea pe care ați avut-o până acum pentru a lupta împotriva terorismului prin măsuri disuasive pentru a evita înființarea de noi grupuri teroriste. Cred că este esențial, așa cum ați spus și dumneavoastră, și includ acest lucru și în procesul de învățământ în familie și la școală pentru a putea evita orice fel de terorism, nu doar cel național, ci și cel internațional. Și am o întrebare foarte concretă. Nu considerați că avem nevoie oare de o definiție mai clară a terorismului? Pentru că fără o astfel de definiție nu putem lupta împotriva terorismului, indiferent că e vorba de o luptă uh, împotriva terorismului mass media, pe presă, internet și așa mai departe. Și cred de asemenea că există foarte mulți teroriști care sunt extradați din țări unde poate să-și desfășoare activitățile de delicvență. Și vreau să vă întreb cum îi putem aduce pe acești teroriști în fața justiției, pentru că nu le putem permite să trăiască în anumite țări unde pot uh, face apologia terorismului fără nicio problemă. Aceasta este o rușină pentru noi. Și atunci când vorbiți despre răspunsurile date terorismului, știți că ETA a omorât anul acesta în uh, timpul verii trei persoane și de asemenea a avut loc un atentat uh, fără victime din fericire, dar care ar fi putut uh, omorâ multe persoane. Cred că terorismul este una dintre principalele îngrijorări ale cetățenilor din Spania și de aceea aș vrea să știu dacă Consiliul are de gând să promoveze o legislație prin care să se armonizeze legislațiile naționale pentru a oferi asistență nu doar economică, ci și morală victimelor terorismului. Ce ați putea face dumneavoastră în acest sens? Eu una pot să vă ofer toată susținerea mea, a mea și a grupului meu politic și cred că pot vorbi în numele tuturor spaniolilor pentru a vă ajuta în acest sens. Mulțumesc, doamna Ludford. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu dacă domnul Kerkov a fost vreodată interesat în problema compensării cetățenilor europeni care sunt victime ale terorismului în străinătate, în exteriorul granițelor Uniunii Europene. În Regatul Unit încă nu am rezolvat uh, problema acestor persoane. Cetățenii britanici care au fost, de exemplu, victime ale atacul, atentatului cu bombă de la Bali, nu au fost incluși în schema națională de compensare. Aș vrea așadar să vă întreb dacă știți care este situația în alte state membre și dacă s-a făcut vreo încercare de abordare a acestui subiect la nivel european. În al doilea rând, sunt de acord cu domnul Morales în ceea ce privește pregătirea profilurilor începutul acestei după amiez, când vorbeam despre implicațiile tratatului de la Lisabona, s-a vorbit despre registrul cu numele pasagerilor și uh, se pare că propunerea privitor la PNR nu duce nicăieri. Propunerea președinției suedeze a fost să se continue, să se continue uh, sistemele naționale PNR. Și s-a spus că 80% din uh, capturile de droguri efectuate la aeroportul din Stockholm au fost interceptate cu ajutorul sistemului PNR. Folosiți profilurile naționale și vă gândiți la implicațiile acestor profiluri în ceea ce privește discriminarea în conturarea suspecțiilor de terorism. În septembrie cred că s-a vorbit despre susținerea statului de drept în combaterea terorismului. Au fost niște discuții transatlantice. Ne puteți spune noutăți în legătură cu acest raport? Grazie Presidente. Io volevo chiedere al signor Kirchhoff, eh, io sono una nuova deputata. Doamna Sanu are cuvântul. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Eu sunt eh, membră a Parlamentului de curând și am fost numit raportor pentru combaterea terorismului. Conform informațiilor mele, aș vrea să știu dacă se primește și feedback ca urmare a informațiilor care sunt transmise, dat fiind că terorismul este, așa, este adesea asociat uh, cu traficul de arme sau cu traficul de carne vie. Dat fiind că sunt raportor pentru uh, combaterea infracționalității, aș vrea să înțeleg mecanismul prin care aveți acces la informații și dacă inform- atunci când informațiile vă sunt furnizate, acestea sunt trecute prin filtrul uh, combaterii infracționalității? Mulțumesc, domnule președinte. Mai multe state membre au spus că ar putea accepta prizonieri uh, de la Guantanamo pe teritoriile sale. Este vorba de foști suspecți de terorism sau de complicitate la terorism, împotriva cărora nu s-au putut uh, colecta suficiente dovezi. Întrebarea mea este în ce măsură există coordonare. Persoanele de la Guantanamo vor fi împărțite în diverse state membre, li se va permite să formeze rețele pentru a se putea implica în uh, activități politice? Vor fi monitorizați de serviciile poliționești ale fiecărui stat membru? Care va fi statutul acestora? Vă rog să-mi dați câteva explicații. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule uh, Kierkov, spune președintele. Vreau să vă adresez și eu o întrebare. După Lisabona va fi înființat un nou comitet de securitate internă, COZI. Aș vrea să-mi spuneți care va fi relația dumneavoastră cu acest comitet. Merci, merci beaucoup. Merci. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Foarte concrete. Am să răspund în ordinea în care au fost puse. În primul rând, pentru domnul Haureghi, referitor la participarea serviciilor polițienești și a schimburilor de informații. La șase luni încerc să fac de fiecare dată un raport în fața Consiliului asupra mai multor teme, asupra subiectelor pe care le consider mai importante și pot să vă spun că la fiecare șase luni revin asupra acestei chestiuni care cred că este foarte importantă. Referitor la informațiile Europol, Eurojust, tocmai în acest sens Consiliul a făcut ca aceasta să fie o obligație pentru statele membre să ofere informații Eurojustului. Deci lucrurile se îmbunătățesc, nu putem spune însă că am atins perfecțiunea. Și în special în ceea ce privește uh, informațiile uh, referitoare la anchetele în curs sunt cele mai importante, pentru că, în general, Europolul primește informații după ce s-a încheiat ancheta. De aceea vom continua pe această temă pentru a obține aceste informații asupra anchetelor în curs. Europol a remarcat o dificultate și cred că are dreptate, cred că legislația trebuie modificată asupra acestui punct și anume că obligația statelor membre de a informa Europolul apare doar atunci când se referă la două state membre. Și de multe ori într-o astfel de anchetă e greu de spus dacă există ramificații internaționale sau nu. Cred că de câte ori e vorba de o anchetă foarte serioasă, Europolul trebuie să fie informat cât mai repede cu putință. Eurojustul, același lucru. E adevărat că în domeniul luptei împotriva terorismului reflexele nu sunt încă formate pentru că sunt uh, domenii unde sensibilitatea este foarte mare și există reticențe de a da informații în legătură cu o anchetă. De aceea este important să intervenim încă din timp pentru a nu avea reacții care apar prea târziu. Încă un element important, încerc să asociez Europol și Eurojust echipelor comune de anchetă. Săptămâna trecută am avut o astfel de întâlnire cu Europolul, am subliniat acest punct și am auzit pe mai mulți miniștri cu plăcere că spuneau că doresc să se facă mai mult, mai multe echipe comune de anchetă, o mai mare asociere a Europolului și Eurojustului. Și din câte știu eu, până la ora actuală, acest lucru nu s-a întâmplat cu Europol. Aceasta în ceea ce privește activitățile polițienești. Referitor la participarea statelor membre pentru formarea politicilor. Există anumite politici care sunt foarte susținute și strategii care sunt foarte susținute din partea statelor membre, în special în ceea ce privește prevenția și mai multe state membre au acceptat să intervină, să își uh, aducă know-how-ul și resursele necesare pentru a putea împărtăși aceste lucruri cu alte state membre. Deci sunt destul de mulțumit în legătură cu atitudinea acestor state. Un alt dosar unde aș dori să se facă progrese în toate statele membre este înființarea unei uh, platforme în fiecare stat membru, așa numitul Fusion Center, în care toți actorii implicați în uh, domeniul securității să împărtășească toate informațiile de care dispun în domeniul terorismului. Majoritatea statelor membre au deja ceva asemănător acestei platforme și celelalte încearcă să facă acest lucru. Am încercat un astfel de proiect cu Franța și cu Spania pentru a interconecta aceste platforme naționale, pentru că aceasta va duce la o mai mare, o mai mare circulație a fluxului de informații. Referitor acum la cea de-a doua întrebare, referitoare la organizația ETA. Fără îndoială, ETA este pe lista organizațiilor teroriste în Europa și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Această organizație trebuie descrisă ca atare și uh, e adevărat că conceptul și semantica utilizată este foarte importantă. Voi lua legătura cu directorul general al Serviciului de Informații de la nivelul Comisiei pentru a se ține cont de dorința dumneavoastră și pot să vă spun încă de pe acum că sunt absolut de acord cu importanța acordată acestui subiect. Pentru domnul Moraes, referitor la uh, profilurile religioase. Și aceasta are legătură și cu întrebarea pe care a pus-o după aceea doamna Lutford. Eu sunt foarte îngrijorat în legătură cu această chestiune, care este esențială. Cred că peste vreo două săptămâni voi vizita Agenția pentru Apărarea Drepturilor Acuzaților și cred că există un raport împotriva discriminării în Europa, un raport uh, foarte recent în care se arată că există o astfel de discriminare, în special a musulmanilor în acest context. Și cred că am putea explora împreună această chestiune a profilurilor etnice, acestor uh, controle automatice pentru anumite minorități, un lucru care nu poate fi acceptat. Mi s-a spus, și știu că aceasta vă face să reacționați, mi s-a spus că PNR-ul, într-o anumită măsură, evită aceste controle sistematice care se bazează doar pe o anumită minoritate sau pe un aspect uh, etnic. Aceasta trebuie confirmat însă. Este oricum un punct interesant și cred că e nevoie de studii suplimentare pentru a confirma într-un sens sau altul acest lucru și la Consiliu cred că ar trebui să facem mai mult. Sunt absolut îngrijorat ca și dumneavoastră. Revenind acum la tema prevenției, aceasta a fost prioritatea mea principală atunci când am fost numit pe acest post, pentru că cred că trebuie să lucrăm foarte mult în acest sens. Problema care se pune aici este competența statelor membre care intervine și să reușim să-i să-i să convinem statele membre să împărtășească bunele practici de care dispun și experiențele lor. Până acum am reușit să identific șase state membre care doresc să participe în această agendă preventivă și anume cum să se lupte împotriva terorismului, cum să se mobilizeze acțiunile la nivel local, pentru că tocmai la nivel local trebuie oferit răspunsul cel mai bun prin mobilizarea, după cum se spune, a familiilor, a um, asistenților sociale, a școlilor și așa mai departe. Lucrăm de asemenea asupra procesului de deradicalizare cu un anumit stat membru și cu alte state membre avem proiecte concrete pe alte teme. Deci este una dintre principalele priorități uh, ale mele și orice proiect în acest sens este bun venit. Pot să spun că cu cât citesc mai mult pe această temă, cu atât mai puțin știu. Deci e o temă foarte complicată. Referitoare la întrebarea doamnei Inveld și ultima sentință dată de tribunal, cred că trebuie să acceptăm într-un fel că avem un tribunal de justiție și, pe de altă parte, trebuie să încercăm să rezolvăm problemele pe care acesta le-ar putea provoca. Am îmbunătățit procedura de listare după anumite sentințe date de Tribunalul de Justiție și acum avem o procedură destul de bună și până acum n-am văzut nicio sentință a Tribunalului de Primă Instanță sau a Tribunalului de Justiție care să pună sub semnul întrebării această nouă procedură. Dar pot să vă spun că n-am analizat în detaliu această sentință recentă, dar din câte am înțeles eu, problema este că decizia luată în legătură cu această listă nu era complet acceptată de mm, ceea ce se dorea în, uh, în Olanda. Deci, cred într-adevăr că procedurile la nivelul tribunalului s-au îmbunătățit, dar cu cât le putem îmbunătăți mai mult, cu atât mai bine. Și de altfel, o notate foarte interesantă în noul tratat este tocmai acela de a înființa un mecanism atât pentru terorismul intern cât și pentru cel extern și când Comisia va veni cu o propunere în acest sens, sper ca și Parlamentul să se alătere și să ajungem la o procedură care să îndeplinească toate cerințele dumneavoastră. Referitor la o evaluare în profunzime, întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, cred că într-adevăr există uh, un lucru care lipsește aici și în contextul noului tratat va exista o procedură de evaluare printr-un nou mecanism. Un mecanism prin care va trebui să evaluăm după câțiva ani dacă instrumentul pe care îl avem funcționează bine sau nu și nu doar din punct de vedere juridic dacă acesta este eficient sau nu. O altă întrebare, dacă ne centrăm prea mult pe islam și pe musulmani, Eu încerc să fac tot ce pot pentru a nu cădea în această capcană și pentru a nu folosi cuvinte nepotrivite atunci când vorbim despre terorism din motive politice sau din motive penale pentru că de multe ori religia nu are nimic de a face cu, cu acestea. Deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Serviciile noastre de securitate și de informații n-au reușit să avanseze prea mult și aceasta este de fapt o adevărată problemă. Și de altfel, după atentatele de la Londra a existat o expansiune a acestei tendințe și de altfel aceasta este și munca mea pe care trebuie să o fac și anume să dezvolt și mai mult aceste capacități. Au existat uh, cooperări bilaterale între Franța și Spania, de exemplu, cu foarte multe echipe în comun care au funcționat foarte bine și acesta este un exemplu pe care ar trebui să-l menționăm. Iar din informațiile pe care le avem până acum, cred că strategia noastră este cea potrivită și cred că n-ar trebui să investim resursele puține pe care le avem în ceva care nu funcționează foarte bine. Pentru doamna Beseril, cred că nu-i, de, nu-i tocmai exact faptul că nu avem o definiție a terorismului, pentru că din 2002 avem o astfel de definiție în care se vorbește despre comiterea unui act violent în special și e adevărat că este important ca această definiție să fie foarte clară și să corespundă activității terorismului. Iată de ce în 2008 am modificat definiția din 2002 pentru a ține cont de ceea ce se întâmpla în realitate. Este vorba de un fenomen care este studiat de serviciile de informații și încercăm să vedem dacă uh, Poate fi incriminat, de exemplu, faptul că te deplasezi într-un alt stat membru pentru a participa la tavere de antrenament uh, militar. Deci este o chestiune pe care o studiem acum. Dar avem o definiție. E adevărat că nu este acceptată de toată lumea, ea este contestată, dar eu cred că este o definiție bună. Și cred că, pe de altă parte, trebuie să o actualizăm de fiecare dată. Dacă ați vorbit despre extradarea teroriștilor și dificultatea de a face acest lucru, de când avem mandatul de arestare european, aceasta nu mai este o problemă. Într-adevăr, am cunoscut uh, astfel de, de cazuri când, de exemplu, nu se făceau extradări spre Spania unor teroriști uh, din organizația ETA, dar acum, cu acest nou mandat de arestare european, nu mai avem această problemă. Pentru statele membre, într-adevăr, răspunsul este da, depinde de capacitățile pe care le avem în ceea ce privește extradarea. Și aici avem nevoie de o politică europeană puternică pentru a avea astfel de dezbate și pentru a ajunge la astfel de acorduri. Iată de ce sper că în anii următori miniștrii de afaceri externe să fie și mai activi pe plan extern, indiferent că e vorba de terorism, de lupta împotriva drogurilor și așa mai departe. La sfârșitul lunii iulie m-am deplasat uh, în Columbia. Acolo am ajuns la un acord tocmai pentru a-i aduce în fața justiției pe marii traficanți de droguri. Ați vorbit de asemenea despre victimele terorismului și aceasta mă aduce și la întrebarea doamnei Ludford. Cred într-adevăr că ar trebui să lucrăm mai mult pe această temă nu pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Dacă asigurările naționale sau alte contracte la nivel național pot acoperi aceste daune pentru victime sau nu, cred că trebuie să punem întrebarea mai departe pentru a avea o informație precisă. Iar în legătură cu relația cu americanii, Cred că v-am spus și la ultima noastră întâlnire. În declarația comună asupra Guantanamo s-a ajuns la un acord și anume să se înființeze un, uh, un set de principii de luptă împotriva terorismului și aceasta s-a văzut și în concluziile Consiliului în care arătam că facem acest lucru crezând că uh, cu, cu dorința ca americanii să treacă de la această paradigmă pe care o de luptă împotriva terorismului spre una nouă. Și Consiliul a analizat această chestiune, iar faptul că Consiliul analizează acest lucru la ora actuală, de fapt a dus la amânarea apariției raportului nostru pe această temă. Am luat legătura cu departamentul juridic din Statele Unite și cu coordonatorul pe această temă din Statele Unite să vedem ce vom face în continuare și cred că vom putea începe acest dosar în timpul președinției spaniole pentru a avea un raport asupra politicilor de detenție. Mă voi întâlni la Washington cu președintele Comisiei și cu președintele, cu președinția Consiliului vom fi acolo pentru a analiza această temă care se află pe ordinea de zi. Referitor la întrebarea doamnei Asaro, traficul cu arme, cu ființe umane, dacă avem destulă informație sau nu. Cred că în ultimii ani analizele făcute de Europol au devenit din ce în ce mai bune și analizele făcute de serviciile de informații sunt din ce în ce mai detaliate, analizează toate aspectele prezentate de această amenințare. Iată de ce cred că uh, miniștrii de interne, de justiție și de finanțe la nivelul Consiliului dețin acum informații mult mai complete care le permit, le per, permit să uh, aibă un răspuns politic mult mai adecvat. Referitor la Guantanamo, după cum știți, în iunie Consiliul JAI a adoptat un mecanism de schimb de informații pentru statele membre care doresc să primească unul sau mai mulți deținuți și, de asemenea, un schimb de informații la nivelul Consiliului în legătură cu statutul pe care l-au aceste persoane în Uniunea Europeană. Aceasta permite statului membru care acceptă un astfel de ținut să țină cont și de îngrijorările celorlalte state membre, în special în ținând cont de libertatea de circulație și de măsurile de securitate necesare. E vorba de um, diverse măsuri care pot fi aplicate în funcție de ceea ce consideră statele membre, dar oricum informația trebuie să fie prezentă. Și S-a văzut în reuniunile de evaluare că mecanismul funcționează foarte bine, statele membre sunt informate în legătură cu măsurile luate și nu mă refer aici doar la măsurile juridice, ci și la măsurile de integrare, pentru că acest lucru este foarte important să se asigure integrarea în Uniunea Europeană. Referitor la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, la Comisia COSI. Într-adevăr, va fi un lucru greu de făcut, însă important în același timp. Greu pentru că până acum Uniunea Europeană n-a reușit în domeniul securității interne să dezvolte această cooperare operațională între 27 de state membre. E greu de făcut și deja greu cu Europolul. Deci este o provocare foarte mare și tocmai de aceea avem nevoie de uh, o negociere între toți partenerii, Europol, Eurojust, OLAF și așa mai departe, toți actorii implicați pentru a avea o reflecție și pentru a vedea care sunt prioritățile noastre. Eu unul voi fi foarte atent, pentru că terorismul este unul dintre dosarele principale ale COSI. Acest lucru se poate face la nivel multilateral sau bilateral, însă oricum, cred că COSI are un rol foarte important de jucat. Cred totuși că va fi foarte dificil. Va trebui să menținem un ritm susținut. Dar dacă evaluăm progresele făcute de Europol după 10 ani de funcționare, pot să spun că sunt destul de mulțumit de capacitatea de funcționare a acestuia și de capacitatea Consiliului de a merge dincolo de cadrul de referință. Pentru că atunci când am început cu proiecte precum COSPOL sau OCTA, cu prioritățile acordate activităților criminale, era totul foarte greu pentru a ne asigura că în statele membre toată lumea joacă același joc, după aceleași reguli. Deci, în ceea ce privește COSI, articolul respectiv pe care nu l-am acum aici în față, dar cred că se află aici în raport, arată că reprezentanții organelor care ar trebui să participe la lucrări, organe sau organisme, mă rog, nu știu care e diferența, dar oricum cred că coordonatorul uh, va avea locul său la uh, nivelul COSI. Mulțumesc uh, foarte mult, vă mulțumesc domnule de Kerkov pentru aceste explicații. Dacă mai există alte întrebări în afară de cele deja puse, vă putem da cuvântul. Doamna Ionis Plasis, aș vrea să profit de această ocazie pentru a lăsat pe altcineva în locul meu aici la președinție pentru că am o altă întâlnire. Doamna Inveld va prelua președinția în locul meu. Okay. Safe trip home. Drum bun spre casă. Domnule Ellis, mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare scurtă. Se vorbea în cursurile de astăzi despre SWIFT și de asemenea despre noul acord care trebuie încheiat, însă întrebarea mea următoare, principiul SWIFT e următorul. Noi oferim informații, le dăm americanilor acces la informații cu privire la cetățenii europeni, iar americanii analizează aceste date. Apoi, Statele Unite ale Americii ar putea să ia poziție față de organizații europene. Dar dacă aceste informații sunt atât de esențiale în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, de ce nu facem noi un sistem al nostru? De ce nu creăm un sistem al nostru? De ce nu încercăm să luăm puterea în mâinile noastre? Înțeleg că mai există o întrebare. Mai există și alții care vor să ia cuvântul? Atâtia atunci închidem lista, domnule Bronz. Mulțumesc. Sunt conștient de faptul că terorismul islamic nu este singurul tip de terorism, dar când vine vorba de acesta, atunci ce fel de războaie agresive, și mă refer aici la Irak și probabil, la războiul din Irak și probabil în viitor la războiul din Iran, la ce, în ce măsură contribuie acestea la dezvoltarea terorismului? Da, a fost o întrebare scurtă și clară. Domnule Busutil, vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare simplă. S-a stabilit vreo legătură între imigrația reglementară și legală, ce am putea spune despre trecerile ilegale dinspre Africa, spre Europa și pe Mediterană. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnule, răspundeți la ultimele întrebări? Da, cred că prima întrebare era în legătură cu SWIFT. Am avut ocazia să fiu prezent și la, la discuția care a avut loc deja în această comisie cu privire la, program, la acest program ceea ce se va negocia de către președinție este un acord temporar care va dura doar un an. Dar să revin acum la întrebarea dumneavoastră, pentru că a existat o schimbare arhitecturală în sistem, acum timpul este foarte important. Nu mă îndoiesc de faptul că acest sistem are acum o valoare adăugată dar sunt de acord cu dumneavoastră că va trebui să decidem care va fi viitorul acestui mecanism și trebuie să explorăm dacă are sens sau nu. Avem TFTP și acest lucru ar putea să vă răspundă la întrebare. În acordul care există acum vor vom vedea dacă miniștrii vor cădea de acord asupra lui, dar acesta prevede faptul că într-o zi vom avea un nou F TFTP. Cât despre Iran și Irak, nu vreau să spun nimic eu despre Irak acum. Însă trebuie și cred că avem o politică externă în ceea ce privește uh, acest lucru și suveran- suveranitatea statelor terțe. În ceea ce privește țările musulmane, aici politica noastră externă nu este relevantă. Cât despre Iran, aceasta nu este lupta mea, voi încerca să nu prea fac uh, referiri la Iran, dar problema este una mai mult decât serioasă. Nu cred că problema esențială este ce fel de stat va deveni Iranul. Cât despre uh, migrația ilegală, eu nu văd nicio legătură aici cu terorismul. Există anumite forme de terorism intern în Uniunea Europeană care este legat de migrație și am observat acest lucru în anumite state membre unde există convertiți care plănuiesc atacuri, dar aici, în acest caz, am putea să facem o legătură cu migrația. Ceea ce s-a întâmplat la 11 septembrie este un caz în care oameni au, au, au intrat în Europa și apoi în Statele Unite pentru a ataca și tocmai de aceea trebuie să îmbunătățim sistemele de, da, de informații. Ceea ce este foarte important la controlele de la granițe e următorul lucru. Informație trebuie, informațiile trebuie să fie adunate astfel încât să se adune informații despre oamenii care călătoresc, astfel încât să putem să urmărim și fenomenul migrației. observ niște riscuri aici de a încurca pe de o parte migrația și pe de altă parte infracționalitatea. Trebuie să, să reușim să facem uh, mai multe trebuie să, re, să reușim să asigurăm o mai bun, un mai bun control la granițe în ceea ce privește siguranța călătorilor. Da, cam atât. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să ne întoarcem la una din întrebări. Cred că veți găsi foarte puțini migranți legali care trec uh, Mediterana în bărci micuțe în registrul persoanelor. Întrebarea mea nu se leagă atât de mult despre Iran și Irak ca fiind țări islamice, dar cred că dacă vorbim despre radicalizare, atunci vreau să vă întreb dacă găsiți vreun indiciu prin care asemenea războaie ar putea, ar putea fi folosite de oameni doar ca un pretext pentru a-și duce la îndeplinire activitățile. Și domnul Busatil vrea să adauge ceva. Permiteți-mi să clarific puțin ceea ce am spus. Uh, Bineînțeles că nu mă gândeam la migranții care vin ilegal și care ar putea fi teroriști, ci mă gândeam la finanțarea organiz- organizațiilor teroriste. E vorba de o rețea de infra- infracționalitate care are legătură și cu trecerile ilegale ale frontierelor. Ați făcut vreo legătură între asemenea organizații crimina criminale și finanțarea terorismului? Nu prea înțeleg ce doriți să spuneți. Da, există asemenea grupuri uh, infracționale. Există un asemenea grup care este activ în Turcia, PKK. Ei se ocupă cu traficul de persoane umane și de asemenea colectează bani nu pentru a ataca Europa, sau Ira Irakul, ci tocmai Turcia. Da, asemenea lucruri pot să se întâmple, dar nu vorbim doar despre migrație și traficul cu persoane umane. Cât despre prima întrebare, într-adevăr, există anumite grupuri care se folosesc de aceste contexte. Dacă e să ne uităm la uh, mesajul Al-Qaeda, atunci uh, aceștia spun că se folosesc de orice eveniment internațional pentru a putea să-și ducă la îndeplinire scopurile. Acest lucru este adevărat. Faptul că lipsește o soluție pentru Orientul Mijlociu e o problemă permanentă dar totuși e ceva ce trebuie să rezolvăm cât de posibil putem. Până acum nu am reușit, din păcate, să facem acest lucru. Însă, într-adevăr, invazia Irakului a fost un pretext pentru grupurile islamiste. Da, vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns la toate aceste întrebări. Cred că ultimul punct demonstrează faptul că dacă vrem să atingem inimile oamenilor și mințile lor, atunci trebuie să fim siguri că și noi ne menținem autoritatea morală și să nu oferim nimănui un pretext pentru activități criminale. Vă mulțumesc că ați răspuns întrebărilor. Am o sugestie. La sfârșitul lunii va exista o delegație a acestei comisii care va merge în SUA pentru a ne întâlni cu omologii noștri din Congres și mă întreb dacă ați fi și dumneavoastră disponibil pentru un schimb de opinii în acest context, în contextul acestei delegații. Voi fi în Washington în același timp. Excelent! așa că voi considera că răspunsul dumneavoastră a fost afirmativ. Cred că această ultimă remarcă a, a vrea, vrea să spună și Sarah ceva. Vreau să spun că eu cred că biroul delegației SUA va avea o întâlnire în același timp Încă nu e nimic sigur, dar cu permisiunea dumneavoastră aș dori și eu să fac parte din această delegație libe. M-aș bucura foarte mult să mă includeți dacă va avea loc o sesiune de informare. Vă mulțumesc foarte mult, mai vrea cineva să spună ceva, dacă nu, închidem această întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine la ora 10 fix.